Altra comunicazione, le competenti autorità della Svezia. Poi, autoritățile competente din Suedia au comunicat președintelui alegerea domnului Iacob de Lunde în Parlamentul European ca uh, înlocuitor al domnului Peter Eriksson. Uh, intrarea în vigoare va fi 7 iunie 2016. Urăm bun venit noului coleg și reamintesc că are drepturi de pline ca europarlamentar și în organele Parlamentului conform condițiilor prevăzute de regulament. E adesso passiamo alle votazioni.